Good morning, everybody. We were waiting for uh, the rapporteur for the first item. Bună ziua tuturor. O așteptăm pe doamna raportor care se ocupă de primul punct de pe ordinea de zi, dar dacă nu va ajunge cumva, o să îi dăm cuvântul doamnei uh, Tahon. Comunicările președintelui, în primul rând. iar am primit o scrisoare din partea domnului Schulz, care ne-a transmis decizia decizia conferinței președinților de pe data de 12 decembrie referitoare la o posibilă, la un posibil dialog cu domnul Snowden. În scrisoarea președintelui se spune foarte clar că nu există niciun obstacol în uh, fața, în fața comisiei noastre pentru a-l invita pe domnul Snowden să ne spună câteva lucruri despre programul de supraveghere în masă, dacă luăm această decizie, putem, uh, putem uh, să-l invităm pe domnul Snowden dacă acest lucru nu-i va afecta nici cum uh, siguranța. Dacă acest lucru nu va fi posibil, vom putea organiza o videoconferință. Deci, președintele, conferința președinților este de acord cu invitarea domnului Snowden să de o declarație în fața comisiei noastre. Coordonatorii astăzi vor trebui să ne indice poziția prin intermediul procedurii scrise. Aceasta este comunicarea președintelui și v-am spus ieri că am schimbat ordinea de zi și vom trece la raportul doamnei uh, Fayon, resortit sancții țărilor terțe care trebuie să dețină o viză în momentul în care intră în Uniunea Europeană. Vom auzi care este propunerea comisiei, după care o vom auzi, o vom asculta pe doamna Fayon, dar în primul rând dau cuvântul comisiei. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua tuturor. Cred că voi fi foarte succint pentru că această propunere a Comisiei care prevede a, mutarea resortisanților din Republica a, Moldova în anexa 2 reprezintă pasul logic al desfășurării negocierilor cu Republica Moldova privind liberalizarea regimului vizelor, negocieri începute în anul 2009. A fost vorba de un proces uh, clasic de punere în aplicare a unui plan de acțiune de liberalizare a regimului vizelor. Știți foarte bine că în acest, din acest plan uh, fac parte patru blocuri. Primul se referă la securitatea documentelor de călătorie, apoi al doilea bloc se referă la readmisie, al treilea element la ordine publică și uh, securitate și al patrulea element la drepturile omului. Este o metodologie urmată întotdeauna de Comisia Europeană în cadrul dialogurilor pentru liberalizarea regimului vizelor. Am urmat această metodologie și în dialogul uh, purtat cu Republica Moldova este vorba de redactarea unor uh, rapoarte de progres, de exemplu, cinci la număr dintre acestea au fost prezentate și adoptate. În plus, am organizat unele misiuni al experților în Republica Moldova. Am stabilit unele criterii de referință, mai ales pentru al doilea element al acestui plan de acțiune, prin intermediul cărora am definit uh, situația pe care trebuie să o atingă Moldova dacă își dorește Uh, liberalizarea regimului vizelor. Aș dori să vă aduc aminte că această propunere este diferită de cea discutată acum la Consiliu și Parlament referitoare la propunerea Comisiei de transfer la anexa 2 a 16 state. Această propunere reprezintă uh, rezultatul logic al uh, revizuirii uh, regulamentului 539. Ce discutăm acum reprezintă rezultatul dialogului pentru liberalizarea regimului vizelor cu Republica Moldova și, desigur, în noiembrie 2013 a fost adoptat de către Comisia Europeană al cincelea raport de evaluare. Comisia a ajuns la concluzia că uh, toate uh, criteriile necesare sunt îndeplinite de Republica Moldova, lucru care ne permite să venim cu această propunere de a renunța la viză pentru resortisanții Republicii Moldova, dar există această condiție necesară referindu-ne doar la pașapoartele uh, biometrice. Desigur, nu trebuie să uităm că la sfârșitul lunii noiembrie a avut loc summitul de la Vilnius și în condițiile în care s-a desfășurat acest summit, noi am dorit să transmitem un semnal politic puternic de respectare a promisiunilor uh, luate de Comisia Europeană, în sensul că în momentul în care criteriile sunt îndeplinite, Uh, și noi vom propune includerea țării respective pe lista țărilor care nu mai au nevoie de viză. Și acum a venit rândul Consiliului și Parlamentului European să-și asume responsabilitățile. Noi am, ne-am dorit ca această propunere să fie adoptată cât mai rapid, tocmai pentru a demonstra Moldovei în acest caz specific că Uniunea Europeană își respectă promisiunile și sperăm că vom putea încheia acest dosar încă în actualul mandat legislativ al Parlamentului European. Pot să vă spun pe scurt care este situația și la Consiliu. Săptămâna trecută, în grupul de lucru privind visele, a fost, a fost uh, prezentată pentru prima dată această propunere. Mâine uh, va avea loc o întâlnire uh, din nou la Consiliu. Cred că lucrurile progresează foarte bine și în Consiliu. Preconizăm că va putea fi adoptată o abordare comună care să permită demararea dialogului tripartit la începutul anului viitor. O ultima remarcă, știți că există critici referitoare la posibilitatea abuzării liberalizării regimului de viză în urma celor întâmplate cu țările din Balcanii de Vest. Dar știți foarte bine că la începutul lunii ianuarie intră în, vigo- în vigoare mecanismul de suspendare a vizelor, ceea ce înseamnă, de fapt, o clauză de salvgardare care te permite suspendarea liberalizării regimului vizelor dacă există probleme. M-am referit la îndeplinirea criteriilor stabilite, la limitarea asupra mm, persoanelor care dețin un pașaport uh, biometric, și apoi uh, intrarea în vigoare a acestui mecanism uh, de suspendare a regimului dacă există probleme, deci cred că avem la dispoziție toate instrumentele necesare adecvate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, dacă cuvântul doamnei Fayon, raportoarei. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și Comisiei pentru prezentarea propunerii și pentru că ne-a spus care este situația actuală în Consiliu. Pe mine mă bucură faptul că sunt raportor pe marginea acestui uh, dosar, mai ales după uh, buna experiență pe care am avut în acest mandat legislativ în momentul în care am discutat liberalizarea regimului vizelor pentru, cele, pentru cinci state din Balcanii de Vest, după cum a spus și dumneavoastră. Consider că este foarte important să transmitem un semnal politic puternic uh, Republicii Moldova, mai ales în contextul summitului de la Vilnius Aceast, acest stat își dorește într-adevăr un viitor european și Republica Moldova s-a pregătit deja în acest sens de mai mult de trei ani și mă bucură să aud că toate criteriile stabilite de Comisia Europeană sunt respectate. Libertatea de mișcare este într-adevăr un drept fundamental și în lumina cooperării economice este o libertate foarte importantă. Sper așadar că vom uh, reuși să încheiem negocierile și acest dosar până la sfârșitul mandatului Parlamentului European. Cred că voi colabora foarte bine atât cu raportorii din umbră, dar și cu Consiliul. Nu doresc să intru acum în uh, detalii pentru că raport, raportul urmează să fie discutat în Comisia Libă pe data de 9 ianuarie și do- dacă toate lucrurile se desfășoară bine, probabil vom vota acest raport în februarie. Mi-aș dori să continuăm această politică a liberalizării regimului vizelor cu țările vecine. Drept urmare, Dorința mea ar fi, după cum am spus deja, să încheiem cât mai repede acest dosar, desigur cu condiția ca Republica Moldova să îndeplinească toate criteriile stabilități. Ați menționat de asemenea această clauză de salvgardare, mecanismul de suspendare care urmează să intre în vigoare în ianuarie anul viitor. Este foarte important să dispunem de acest instrument, însă sper în același timp că nu va trebui niciodată să recurgem la el, pentru că, mai ales pentru statele din Balcanii de Vest, um, aplicarea acestui uh, mecanism a reprezenta un mare pas înapoi, chiar dacă este vorba de o suspendare temporară a libertății de, de mișcare. Trebuie să înțelegem că numărul celor care cer azil uh, a scăzut în ultima perioadă, deci este foarte clar că toate aceste state uh, înregistrează progrese, progrese pe calea integrării din acest punct de vedere. Mulțumesc, doamnă Fayan. Dorește un coleg să ia cuvântul? dar domnul Brons. Această problemă legat, legată de abuzarea acestui regim, mie mi se pare că este abordată într-un mod uh, ciudat. Dacă se aplică un asemenea regim, se aplică un, unui stat care are ca PIB doar un mic procent din PIB-ul uh, statelor din Occident, cred că rezultatul este ușor de prevăzut. Și aș dori să știu dacă s-a elaborat vreun studiu care să cerceteze cât de mult a fost uh, abuzat uh, un regim liberalizat de viză. pentru că aș dori să știu dacă nu există vize, dacă putem uh, înțelege uh, care este magnitudinea acestui uh, fenomen. Mulțumesc, domnule Brons, doamna Weber. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să salut această inițiativă a Comisiei Europene. Parlamentul European deja și-a exprimat de mai multe ori deschiderea înspre un asemenea regim de eliberare a vizelor pentru Republica Moldova. Eu sunt convinsă că acest pas va duce uh, doar la o, între ghilimele, colaborare consolidată între Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană. Este foarte important să îi uh, asigurăm pe cei care se tem că va urma o apocalipsă pentru Uniunea Europeană în urma liberalizării regimului vizelor. Nu cred că acest lucru se va întâmpla și, într-adevăr, în ianuarie vom dispune de acest mecanism de suspendare a liberalizării regimului vizelor, lucru care înseamnă că, de fapt, guvernele din orice țară terță vor putea colabora mult mai bine cu Comisia Europeană din momentul în care există liberalizarea regimului vizelor. Și, în plus, cred că cei care și-au dorit să își părăsească țara de origine au făcut-o deja și ajunge să analizăm situația populațiilor din țările respective. În plus, pașapoartele uh, biometrice, limitarea la pașapoartele biometrice Um, este din nou o, o garanție suplimentară. Deci cred că această propunere vine în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova și în beneficiul cetățenilor europeni în general. Mulțumesc, doamna Weber. Doamna Fayon, mai doriți să las cuvântul? Nu? Atunci, revenim la primul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Raportoarea este doamna Gomez. Acordul cadru global de parteneriat și cooperare între comunitățile europene și Indonezia, referitor la chestiuni legate de readmisia. Este vorba de fapt de două acorduri de, de readmisie, unul cu un caracter mai general între Uniunea Europeană și Indonezia și uh, al doilea încheiat cu mai multe state din din America Centrală. Voi da în primul rând cuvântul reprezentanților Comisiei și a Consiliului, după care vom reveni la raportor, la doamna Gomez. Comisia, vă rog. We have here the commission, the representative of the... Yeah. Avem un reprezentant al comisiei? Da, domnul președinte, mulțumesc. Dacă îmi permiteți, aș vrea să ascultăm întâi uh, prezentarea președinției, care vă va spune în ce stadiu au ajuns discuțiile pe marginea acestui dosar. Ați putea fi de acord cu această propunere? Voi întreba și Consiliul dacă dorește să ia cuvântul. Da, domnule președinte, mulțumesc. În primul rând doresc să mulțumesc Parlamentului pentru că a introdus pe ordinea de zi aceste două acorduri neîntârziat. Apreciem foarte mult acest gest. Nu vreau să mă concentrez foarte mult pe substanța acestor acorduri de cooperare. Aș vrea mai degrabă să vă spun de ce am ajuns la uh, divergențe de opinii uh, în sânul Consiliului. Și dacă aveți întrebări, uh, vă stau la dispoziție. După cum știți, um, acordurile acoperă mai multe chestiuni. Una dintre ele este subiectul readmisiei, tocmai de aceea am venit uh, la Comisia Libe astăzi. Uh, Problema readmisiei este una căreia Consiliului atașează o importanță deosebită. Și deoarece ambele acorduri cuprind clauze de readmisie, după cum am spus, acordurile nu sunt doar acorduri, simple acorduri de cooperare. Ele includ și clauza legală a obligației de readmisie și um, avem um, temeiuri juridice diferite pentru adoptarea acestei prevederi. Avem articolul 79 ca temei juridic și de aceea am, a trebuit să folosim și o procedură diferită de adoptare în Consiliu. De aceea avem o procedură pentru adoptarea acestei prevederi specifice legate de readmisie în ambele acorduri și avem o altă procedură pentru adoptarea altor prevederi. Oricum, chiar dacă avem cele două proceduri, avem un acord cu Indonezia și unul cu celelalte state și am cerut uh, o singur, consimțământul Parlamentului o singură dată pentru fiecare dintre aceste acorduri. Sper că Parlamentul își va da consimțământul, pentru că, după cum am spus, aceste acorduri vor, um, ne vor așa să cooperăm mai bine cu aceste state și putem să facem progrese în domeniul readmisiei, un subiect foarte important, după cum am spus. Mulțumesc foarte mult și dacă aveți uh, întrebări, Consiliul și Serviciul Juridic al Consiliului vă stau la dispoziție. Mulțumesc. Acum are cuvântul Comisia. Mulțumesc, domnule președinte. O scurtă explicație din partea mea, conținutul um, articolul 34, care cuprinde această prevedere, un articol care a fost um, separat de restul acordului prin această decizie a Consiliului. În ceea ce privește conținutul, trebuie să vă spun că e vorba de o politică permanentă a Uniunii Europene de a integra chestiunile legate de migrație în uh, relațiile externe ale Uniunii Europene. Un mod de a face acest lucru este prin inserarea în astfel de acorduri cadru sau în alte um, acorduri civile de parteneriat sau cooperare, un capitol JAI care să cuprindă un articol legat de migrație care să cuprindă o clauză de readmisie, cum o numim noi, uh, clauză care, în cazul de față, este inclusă articol 34 alineatul 3. Conținutul acestei prevederi, trebuie să subliniez, este foarte limitat. În niciun caz nu este comparabil, comparabil cu uh, un um, acord de readmisie în adevăratul sens al cuvântului. Uh, confirmă, pe de o parte, dreptul internațional obișnuit, în sensul că statele trebuie să-și readmită proprii resortisanți și uh, operaționalizează această obligație. Deci părțile acordului trebuie să-și reprimească proprii resortisanți și de aceea trebuie să-i identifice și că acest proces trebuie să fie făcut uh, fără întârzieri nejustificate și fără formalități um, suplimentare. Acesta a fost, de fapt, subiectul revizuirii acestei uh, decizii a Consiliului. Mulțumesc, doamna Gomes, are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Eu mă ocup acum de raportul Parlamentului prin care se va acorda avizul conform uh, parteneriatului uh, acordului de cooperare menționat de Consiliu și Comisie. Acest acord cadru cuprinde într-adevăr articolul 34 care oferă bazele pentru acordul de readmisie. Acordul este într-adevăr foarte important, în opinia mea, pentru că, în general, și în special în ceea ce privește readmisia, deoarece este primul acord pe care îl încheiem cu un stat asiatic și nu cu orice stat, ci cu cea mai mare, cel mai mare stat din Asia, pe locul 1 ca număr de populație, și uh, o țară care are legături umane foarte strânse cu uh, Uniunea Europeană. Indonezia, după cum știți, este o fostă colonie olandeză și chiar și uh, înainte au existat legături și cu țara mea, Portugalia, și este o țară care are cea mai numeroasă populație de pe glob, peste 50 de pe glob, peste 50 de milioane de locuitori. 250 de milioane de locuitori, mai tați. Indonezia trebuie să respecte, să respecte angajamentele internaționale pentru drepturile omului. Um, Indonezia este și o țară de tranzit pentru uh, migranți. Toți cei care vin din uh, sud-estul Asiei traversează Indonezia pentru a se îndrepta către Australia Această țară are 70.000 de insule și de aceea oamenii din regiune, locuitorii, se pricep foarte mult uh, la navigație, de aceea este ușor să se creeze rețele prin care oamenii să fie transportați dintr-o parte a lumii în alta. Indonezia este și o țară cosmopolită, având în vedere geografia sa și istoria sa. Comunitatea chineză care există în Indonezia de secole este foarte importantă din punct de vedere economic. Și după independența, după uh, căutarea independenței Indoneziei, uh, mulți dintre chinezi fie au uh, dobândit cetățenia indoneziană, fie și-au păstrat și, și în zona cea chineză fie și-au păstrat ambele cetățenii. Acolo operează um, reprezentantul ONU pentru uh, drepturile uh, omului, se asigură um, condiții de siguranță pentru cei care solicită azilul. Uh, oricum, acest acord de readmisie um, este binevenit acolo la articolul 34, alineatul 3 al um, acordului. Se prevede acolo readmisia resortisanților Uniunii Europene și indonezieni și a apatrizilor și cred că se poate prevedea ceva și referitor la resortisanții uh, țărilor terțe. Aș vrea ca um, aș vrea să primesc mai multe explicații în acest sens de la Consiliu și Comisie. Cred că de aceea acordul va crea condiții mai bune pentru mobilitatea persoanelor pentru că e important pentru Uniunea Europeană să existe uh, un control al acestor fluxuri. Parlamentul, uh, după ce își consimțământul, va trebui să uh, supravegheze ce se întâmplă. Implementarea o va face Comisia. Acordul asigură dialogul pe tema drepturilor omului cu Indonezia, în acest domeniu vom uh, avea ocazia să discutăm multe subiecte legate de cooperare și multe subiecte și toate subiectele asociate migrației. Pot uh, așadar să recomand ca Parlamentul să își ofere consimțământul, dar aș vrea să-mi confirme Consilia și Comisia, Consiliul și Comisia dacă înțeleg că sunt incluși și resortisanții statelor terțe, deci cei care au nevoie de viză. Mulțumesc, doamnă Gomez. Voi da acum cuvântul Consiliului și apoi Comisiei, dacă doresc să intervină. Mulțumesc. Acordul nu include nimic referitor la readmisia resortisanților statelor terțe, însă la alineatul 4 se spune că părțile pot conveni asupra unui alt acord de readmisie. Și acolo se poate prevedea obligația de a readmite și resortisanții statelor terțe. Comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Am puține lucruri de adăugat. Președinția are dreptate. Alineatul 4 de la 34 face referire la apatriți și la resortisanții statelor terțe. E um, o um, clauză care permite negocierea ulterioară a unui acord de readmisie um, în uh, adevăratul sens al cuvântului. Alinatul 3 nu face acest lucru, deci această chestiune ține, se referă doar la proprii resortisanți și o re și opera, operaționalizează. Uh, este vorba de o clauză de readmisie, spre deosebire de um, un acord de readmisie care um, are clauze foarte multe și include și resortizanții statelor terțe. Deci sunt uh, angajamente foarte diferite. Iar punctul 3 de la 34 se referă doar la resortizanții proprii. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Nu? Atunci îi dau cuvântul doamnei Gomez. Înțeleg că dacă dăm, uh, ne dăm consimțământul pentru acordul de readmisie, de fapt uh, dăm aviz uh, conform preliminar acordului ce urmează să se negocieze în mai multe detalii în ceea ce privește resortisanții statelor terțe și apatrizii. Consiliul sau Comisia? Comisia, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Articolul 34, alineatul 4, nu face parte din decizia Consiliului pe care o aveți astăzi în față, însă este o clauză care face parte din prevederea standard generală inclusă în acest tip de acord, care spune, în general, că părțile convin ca la cerere pe viitor să negocieze, dacă una dintre părți consideră necesar, un acord uh, de readmisie în toată puterea cuvântului. Și acel acord ar include resortisanții statelor terțe și apadrizii, pentru că asta înseamnă, de fapt, din punct de vedere al sferii, sferii de aplicare, un adevărat acord de readmisie. Deci este practic expresia uh, unei posibilități de negocieri pe viitor, dacă se dorește. Doamna Gomes, deci odată ce se va negocia un astfel de acord, atunci el va fi prezentat Parlamentului pentru um, consimțământ. Cu această clarificare pot să vă spun că recomand uh, să acordăm avizul conform pentru acordul cadru pe care îl avem pe masă. Mulțumesc, doamnă Gomes. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. doamnă raportor, este Renate Weber. O altă procedură de readmisie, acordul de cooperare între Uniunea Europeană și statele din uh, America Centrală. Comisia Libe a fost solicitată să-și exprime poziția la uh, articolul 39.3, uh, cooperarea în privința migrației și în uh, special asupra procedurii de readmisie această solicitare de a adopta poziția are un cadru, un calendar foarte uh, strict. Se prevede în ianuarie adoptarea în plenară. Și având în vedere că a trecut foarte mult timp de la ultima consultare a Parlamentului, decembrie 2003, și solicitarea uh, de consimțământ cu 10 ani mai târziu, cred că trebuie să discutăm mai multe chestiuni. În primul rând, vrem să solicităm Consiliului câteva clarificări și uh, informații în ceea ce privește procesul în general, după care vom dori să știm de ce Libia a fost consultată pe uh, 39.3 și AFET pentru celelalte părți. Care ar fi consecințele juridice ale acestei uh, împărțiri? Și de ce v-ați adresat Comisiei Libe pentru, pentru a vă consulta cu noi doar la chestiunea legată de uh, readmisie și nu și 40, adică spălarea de bani și uh, legătura cu migrație. Îi voi da mai întâi cuvântul doamnei raportoare, apoi Consiliului și apoi vom da cuvântul și uh, Serviciului uh, de Acțiune Externă și Comisiei. Doamna Weber are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest acord a fost pe masa Parlamentului, Comisiei și a Consiliului și a statelor membre în ultimii 10 ani, atât de rapizi uh, suntem noi când încheiem uh, acorduri. Desigur, e vorba de un acord uh, internațional, avem nevoie și de um, susținerea, um, confirmarea Parlamentului Național. Deci e de înțeles, pe de o parte, că a trecut atât de mult timp. Mă întreb dacă acest acord va intra în vigoare um, în perioada în care sunt și eu pe um, pământ. M-ar îngrijora uh, dacă nu ar fi așa. Eu am fost raportor din umbră la AFET pentru acest acord și uh, am uh, susținut într totul raportul care a fost uh, elaborat. Am uh, susținut concluziile acordului. Adevărul este că Libe se ocupă doar de partea legată de readmisie. Doar acest articol referitor la readmisie, care este o obligație de reciprocitate pentru Uniunea Europeană și pentru statele din America Centrală. Aș vrea să ascult um, opinia Consiliului și a Comisiei și apoi mă interesează să văd cum consideră că trebuie să procedăm în continuare și cum consideră că prin încheierea acestui acord și referitor la această parte legată de readmisie, cât consideră că este de fezabil și cam când credem că s-ar putea convenia asupra facilitării acordării vizelor acestor state. Mulțumesc, doamnă Weber. Dau cuvântul Consiliului. Thank you, Madam Chair. Well, once again... Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați introdus acest punct pe ordinea de zi și, într-adevăr, a trebuit să treacă mult timp pentru a ajunge până aici. A fost nevoie de mult timp pentru că Parlamentul își dăduse deja consimțământul, dar după aceea Consiliul a hotărât să împartă această procedură, așa cum am explicat și pentru Indonezia, la fel s-a întâmplat și cu acest acord. Și iată de ce întreaga procedură a întârziat și Parlamentul trebuie să își dea din nou consimțământul. Iată de ce ne aflăm din nou aici, pe această temă. Și pentru că vorbim despre această divizare, așa cum am explicat mai devreme, aceasta se datorează faptului pentru că obligațiile de readmisie are ca temei juridic un alt articol din TFUE, care este diferit de alte prevederi legale. Și acest acord, spre deosebire de alte domenii, are mai multe domenii în cadrul JAI, dar doar în acest uh, cadru există această obligație legală din partea părților. Iată de ce avem nevoie de acest uh, temei juridic oferit de tratat. Și, prin urmare, procedurile de adoptare sunt diferite. Dar aș vrea să subliniez încă o dată că aceasta n-a influențat în niciun fel felul în care Parlamentul își va da consimțământul uh, asupra acordului. Și, doamnă președintă, aș da cuvântul, dacă îmi permiteți, uh, serviciului nostru juridic, pentru că este vorba de chestiuni de natură tehnică. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva cuvinte pentru a explica ce s-a întâmplat cu divizarea acestor concluzii și decizia Consiliului. În primul rând, Consiliul consideră că acest consimțământ se referă nu doar la textul în sine al acordului, ci și la textul deciziilor. Și iată de ce trebuie să ne întoarcem acum pentru a treia oară la Parlament. pentru a înțelege mai bine motivele acestei uh, diviziuni. Acordul conține o clauză de readmisie, bineînțeles și alte clauze, indiferent că e vorba de domeniul JAI sau alte domenii, dar celelalte clauze nu includ obligații legale concrete specifice. E vorba de obligații generale de genul uh, cooperare și dialog politic. Și tocmai pentru că avem o clauză cu obligații legale concrete, specifice, trebuie să facem referință la temeiul juridic din tratat, la articolul din tratat, pe care se bazează acest, um, această clauză. Este vorba de articolul care permite Uniunii dreptul de a încheia astfel de acorduri. Și pentru că aceasta se află la titlul al cincelea, partea a treia din TFUE, este vorba de aplicarea protocolului 21 și 22, protocoale care permit statelor membre, permit uh, a trei state membre, Regatul Unit, Irlanda și um, un alt stat membru, dreptul de a nu fi parte în aceste acorduri, în deciziile sau uh, um, concluziile Consiliului, deci să nu ia parte la aceste decizii. Și asta înseamnă că această clauză de readmisie pentru Indonezia și pentru aceste țări din America Centrală, aceste trei state membre nu fac parte din această decizie, dar fac parte din decizii care se referă la alte clauze ale acordului. Deci, în concluzie, Alcătuirea Consiliului este diferită pentru cele două părți, pentru o clauză și pentru restul clauzei și iată de ce e nevoie de două decizii separate. Însă dacă analizăm considerentele pentru cele două decizii, ultimele dintre ele specifică că ambele decizii trebuie adoptate în paralel, deci există o legătură între cele două. În concluzie, Poziția Consiliului este că această divizare a concluziilor și deciziilor Consiliilor în două este necesară tocmai pentru a îndeplini protocoalele 21 și 22 care sunt parte a dreptului primar al UE. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum reprezentantul SEAE. Mulțumesc, sunt uh, Carta Bell, sunt reprezentant pentru America Centrală și Mexic. În primul rând, pot să spun că um, regretăm faptul că a trebuit să treacă 10 ani pentru a ajunge aici uh, la un acord atât de important cu țările din America Centrală. Și acordul de asociere care este în curs trebuie să treacă de asemenea prin aceeași procedură, așa că aș vrea să fac un apel raportorului și membrilor ca după 10 ani să se pună capăt în sfârșit și să se încheie în sfârșit acest acord. Vizita domnului Barroso, care a participat la summitul SICA, summitul de integrare economică, a făcut o declarație în acest sens și acesta reprezintă un mesaj clar pentru noi pentru a încheia acest acord. Așa că nu fac decât să vă recomand acest lucru și iată, după 10 ani, după o perioadă foarte lungă de ratificare și după îndelungi dezbateri, credem că în sfârșit a sosit momentul pentru că avem acordul coreperului. Însă, iată, depinde și de dumneavoastră și pot să vă spun că ambasadorul uh, din Panama uh, este reprezentantul temporar al summitului SICA, așa că poate și asta poate să vă fie de folos. Mulțumesc și acum dau cuvântul Comisiei. Mulțumesc, domnă președinte. Așa cum uh, discutam și la punctul anterior, este vorba aici de o clauză de readmisie care este inclusă într-un acord mai larg de cooperare internațională. Conținutul acestei clauze este foarte restrâns și, așa cum arătam și la acordul cu Indonezia, este vorba de readmisia pentru proprii resortisanți. Și procedurile sunt foarte clare. Persoanele readmise trebuie să aibă documente de identificare potrivite și trebuie să existe o facilitate administrativă pentru această clauză. Pe de altă parte, există aceeași clauză care permite posibilitatea de a negocia un acord de readmisie complet pe viitor între părți care să includă și readmisia resortisanților din țările terțe și a propriilor resortisanți. Dacă Uniunea dorește la un moment dat să negocieze un astfel de acord de readmisie cu aceste țări, atunci se va urma procedura ordinară și propunerea va fi prezentată Parlamentului European pentru consimțământul acesteia, acestuia. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul din partea colegilor, nu, atunci dau cuvântul din nou raportorului, doamnei Weber. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să mulțumesc uh, pentru comentariile făcute și din partea Parlamentului Aș vrea să transmit următorul mesaj. Noi susținem încheierea acestui acord, adoptarea lui, deși pot să vă spun că înțeleg că există probleme de natură tehnică și sunt obișnuită cu astfel de probleme tehnice pentru că sunt um, jurist. Dar cum să explici colegilor noștri uh, din țările din America Centrală că acest acord, care a fost negociat timp de 10 ani, acum ajunge din nou pe masa negocierilor, pentru că de data asta avem un alt acord de asociere cu ei, care am reușit să-l încheiem după 5 ani de negociere, dar acel acord se aplică doar la partea comercială, pentru că la partea politică avem nevoie de acest alt acord. Și atunci când acesta va intra în vigoare și acordul de asociere va fi deja ratificat de toate statele membre, acesta se va aplica doar în acele chestiuni care sunt în conformitate cu acordul de asociere. Cred că aceasta creează o adevărată confuzie pentru toată lumea. Deci cred că ar trebui să facem lucrurile cu totul altfel în Uniunea Europeană dacă dorim cu adevărat să spunem că suntem cu adevărat un actor la nivel internațional care să aibă un cuvânt de spus. Pentru că, într-adevăr, avem 28 de state membre, e adevărat, dar, așa cum spuneam, până la urmă este Uniunea cea care este un actor global sau asta pretinde și din punctul ăsta de vedere cred că e nevoie de schimbări radicale, schimbări structurale, constituționale, indiferent cum vreți să le numiți, dar cred că sunt absolut necesare. Vă mulțumesc! Thank you, Mrs. Weber. Mulțumesc, doamnă Weber. Nu există comentarii, așa că încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 12. Și pentru că domnul raportor este aici, putem începe dezbaterea. Este vorba de revizuirea mandatului european de arestare. Doamna Latford este raportor. Este vorba de un uh, proiect legislativ care dorește să îmbunătățească cadrul legal actual și am să-i dau cuvântul doamnei Latford pentru a face prezentarea. Așteptăm să auzim comentarii pe marginea amendamentelor care au fost prezentate și după aceea vom da cuvântul și colegilor și dacă Comisia sau uh, Consiliul vor dori să intervină, vor avea posibilitatea să o facă. Doamna Latford, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucur că am posibilitatea acum să fac comentarii pe marginea amendamentelor care au fost prezentate. E vorba de 150 de amendamente, unele din ele sunt ale mele, multe uh, sunt uh, pe poziții asemănătoare și acestea dau dovadă de un oarecare consens uh, între raportorii din umbră în legătură cu problemele pe care le avem cu mandatul european de arestare. Și așa cum spuneam mai devreme, trebuie să subliniez încă o dată cooperarea foarte bună pe care am avut-o între noi. Am avut contribuții active din partea tuturor colegilor. Aș sublinia câteva dintre elementele cheie pe care mă voi centra pentru amendamentele de compromis. În primul rând, tipul acțiunilor legislative pe care le cerem. Se vede și în titlul raportului, este un proiect um, legislativ de inițiativă, deci cerem Comisiei să vină cu propuneri legislative. Întrebarea însă este dacă dorim să facem asta prin măsuri orizontale sau prin deschiderea deciziei asupra mandatului european de arestare. Unii colegi au prezentat amendamente în acest sens pentru a modifica decizia cadru. Însă îngrijorarea mea în acest sens ar fi că, într-un fel, am deschide cutia Pandorei. Nu știm niciodată ce am putea găsi înăuntru și riscul ar fi ca fiecare stat membru să vină cu propria sa listă de dorințe. Și, într-un fel, am putea trece de la acest uh, mandat european de arestare la un sistem de recunoaștere reciproc și ne-am întoarce la sistemul uh, dinainte pe care îl aveam, sistemul de extradare. În proiectul de raport am inclus măsuri orizontale și principii precum proporționalitatea, drepturile fundamentale, un mecanism de consultare și așa mai departe, toate acestea pentru a asigura instrumente de recunoaștere reciprocă, pentru că principalele probleme identificate sunt uh, și au de-a face cu aceste instrumente de recunoaștere reciprocă, și anume din cauza lipsei de echilibru care există. Și acest dezechilibru există din cauza procesului de construcție în spațiul um, penal la nivelul UE. În ceea ce privește um, măsurile de procedură și de anchetă, Acestea sunt din ce în ce mai eficiente pentru a pune capăt criminalității transfrontaliere, dar bineînțeles nu sunt suficiente, așa cum am spus-o de nenumărate ori la această comisie. E nevoie de întărirea um, clauzelor de salvgardare juridice și a drepturilor procedurare prin măsurile aferente. Deci avem nevoie de eficiență pe de o parte și de asigurarea drepturilor pe de altă parte. Amendamentul prezentat de doamna Sargentini din partea verzilor mi s-a părut foarte util și aș propune raportorilor din umbră să urmăm această linie și anume să cerem măsuri orizontale pentru aplicarea instrumentelor de recunoaștere reciprocă, însă dacă acest lucru nu este fezabil sau nu va da rezultate în ceea ce privește rezolvarea problemelor, atunci vom cere modificarea uh, deciziei cadru asupra mandatului de arestare european. Deci vom încerca prima variantă și Vom, încerca, vom cere comisiei să facă acest lucru, dar nu vom avea nicio îndoială dacă um, lucrurile nu vor funcționa să cerem modificarea deciziei cadru. Să vedem dacă și raportorii din umbră vor fi de acord cu această soluție propusă. Al doilea domeniu pe care aș vrea să mă centrez acum este problema proporționalității. Eu cer să se facă o verificare a proporționalității din partea țării emitente care să fie evaluată cu atenție și să se evalueze necesitatea emiterii unui astfel de mandat în circumstanțele date. Și nu doar pentru mandatul de arestare european, ci și pentru alte instrumente de recunoaștere reciprocă. S-au prezentat amendamente care se centrează pe faptele de care ar trebui să se țină cont, de exemplu impactul asupra dreptului uh, drepturilor um, acuzatului, implicațiile din punct de vedere al costului, al cheltuielilor pentru autoritățile judiciare și altele și posibilitatea de a utiliza măsuri mai puțin intruzive. Și n-am să intru acum în enumerarea acestei liste de factori. S-au prezentat um, și amendamente în sensul verificării dublei proporționalități și anume ca țara um, care execută mandatul să aibă posibilitatea să facă această verificare. Dar pe mine mă îngrijorează această propunere pentru că cred că riscul este să uh, răsturnăm un pic sistemul, să ne îndepărtăm de sistemul de recunoaștere reciprocă și în acest fel să dăm înapoi față de ce am obținut. Pe de altă parte, cred că dacă uh, un instrument de recunoaștere reciprocă, precum mandatul de arestare, este disproporționat, acesta poate fi refuzat pe motive de încălcarea drepturilor fundamentale. Deci aș propune următorul compromis, și anume țara emitentă să verifice proporționalitatea, după aceea să se verifice de către autoritățile de executare să se facă un schimb de informații și să verifice proporționalitatea și uh, nevoia de a aplica acea măsură înainte de a o executa și după aceea să se utilizeze motivul de refuz pe uh, temeiul încălcării drepturilor fundamentale. Deci, proporționalitatea, procedura de consultare le avem deja în mandatul de anchetă european care a fost acordat între Consiliu și Parlament. E vorba de trei puncte aici care definesc acest cadru și care asigură un echilibru. Proporționalitatea, consultarea și drepturile fundamentale și anume motivul de refuz pe acest temei. Sper ca raportorii din umbră să fie dispuși să accepte această soluție. Un alt domeniu principal pe care l-aș menționa este o problemă esențială în cadrul acestui mandat, și anume ca persoanele să fie extradate înainte de a fi pregătiți pentru proces. Motivele sunt foarte complexe și nu aș vrea să fac acum speculații asupra motivelor pentru care se întâmplă asta, însă este o problemă majoră. Și aceasta deseori face ca detenția preventivă înaintea procesului să fie foarte lungă. Unii colegi au introdus amendamente în acest sens pentru a avea motive de refuz tocmai din această cauză. Dar și aici cred că este vorba de o limitare a utilizării mandatului de arestare european în mod nejustificat. Dar sunt absolut de acord că acesta este un factor esențial și tocmai de aceea l-am introdus în proiectul de raport. Cred însă că această problemă trebuie rezolvată în alt fel și anume să ne asigurăm că s-au luat toate celelalte măsuri posibile înainte de a trece la acest mandat de arestare astfel încât statele membre trebuie să fie obligate să utilizeze toate instrumentele de recunoaștere reciprocă care există și mandatul de arestare să umple doar acel vid legislativ care rămâne după aceea. Deci avem nevoie de măsuri de anchetă care trebuie să fie utilizate, precum transferul de dovezi și nu al persoanei, deci nu predarea persoanei și după aceea mecanismul de consultare care trebuie utilizat dacă ne aflăm în apropierea procesului. Deci, trebuie să utilizăm celelalte instrumente de recunoaștere reciprocă, după aceea să avem mecanismul de consultare pentru a vedea cât de aproape și cât de pregătiți suntem pentru procesul într-o cauză. Și, bineînțeles, sistemul, sistemele naționale sunt foarte eh, diferite, însă Există în decizia cadru un element cheie în care se spune că predarea se face din motive de urmăriri penale. Deci nu are rost să ții o persoană timp de șase luni sau un an la închisoare. Nu, obiectivul nu este să Uh, îl ancheteze acolo. Nu, obiectivul este doar acela al urmăririi penale. Deci, aici rolul este major pentru a avea o adevărată comunicare în legătură cu stadiul în care se află pregătirea procesului. Și așa cum spuneam, dacă autoritatea de execuție nu este mulțumită în legătură cu problema proporționalității și a pregătirii pentru proces, atunci se poate utiliza acest motiv de încălcare a drepturilor fundamentale pentru a refuza acceptarea mandatului. Și aș prefera să am un astfel de motiv global și nu unele specifice care cred că mai degrabă complică lucrurile. Există și alte domenii care au fost acoperite de amendamente. Am vorbit despre arestul um, preventiv dinaintea procesului. Este un lucru pe care doream să-l subliniez în mod special pentru că Studiile au arătat că această detenție preventivă este prea lungă și aceasta uh, diminuează încrederea reciprocă între statele membre și duce de multe ori la refuzul predării persoanelor respective. Deci este o problemă pe care nu o putem neglija și cerem Comisiei să facă o propunere legislativă pe care o așteptam de mult timp în legătură cu acest arest preventiv, pentru că este un factor esențial care trebuie rezolvat. Am prezentat amendamente chiar eu și, de asemenea, alți colegi pentru a oferi uh, formare pentru avocații uh, penaliști care lucrează în acest domeniu, și credem că acesta este un element esențial care trebuie rezolvat pentru ca spațiul european de justiție să funcționeze la nivel optimal. Peste câteva ore voi face propunerea de compromis, care este destul de avansată. Avem o întâlnire a raportorilor din umbră programată mâine și sper să facem progrese cu acea ocazie și colegii să aibă timp să analizeze amendamentele propuse între timp. Votul la LIBE va avea loc pe 13 ianuarie, într-o luni, și iată, avem câteva elemente la care probabil că va trebui să-i conving pe colegi în legătură cu propria mea abordare și pachetul de compromisuri pe care le propun, dar mi s-a părut că amendamentele prezentate au fost foarte utile și aceasta ne arată pe ce drum trebuie să mergem mai departe. Vă mulțumesc. Mrs. Latford, uh... Vă mulțumesc, doamnă Latford. Doamna Zipel și doamna Sargentini au dorit să ia cuvântul în calitate de raportoare din umbra. Și eu sunt raportoare din umbra în numele grupului PPE. Cred, după cum s-a spus de mai multe ori, că unul din cele mai importante instrumente legale în acest domeniu este mandatul european de arestare. În acest domeniu al cooperării judiciare în uh, materie penală. După cum a spus și doamna Latford, și eu consider că ar trebui să ne limităm la acest aspect, la la cazurile penale și acest instrument trebuie folosit doar în asemenea cazuri și sistemul se bazează pe principiul recunoașterii reciproce. Fiind vorba de un instrument de recunoaștere reciprocă, trebuie să înțelegem că nu trebuie să subminăm acest principiu de recunoaștere reciprocă. Și V-am ascultat uh, intervenția și înțeleg că sunteți de acord cu această idee. Sunt cu totul de acord cu abordarea uh, raportoarei aproape în toate punctele. Uh, împărtășesc și eu temerile dumnei de deschidere acestei cutii a Pandorei. Sunt de acord în ceea ce privește verificarea principiului uh, proporționalității și abordarea legată de perioada unui arest preventiv. Drept urmare, cred că vom reuși să cădem de acord asupra amendamentelor de compromis. Nu vom putea fi de acord cu toate amendamentele, însă, în general, sunt convinsă că vom găsi cea mai bună soluție. Vă mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Sipăl. Vă mulțumesc. În primul rând, doresc să mulțumesc raportoarei pentru că ne-a prezentat detaliile importante în legătură cu care am propus amendamente pentru a îmbunătăți situația. Nu doresc să comentez toate aceste detalii pentru că în legătură cu unele mergem în aceeași direcție, în legătură cu altele nu. Există un element central pentru această dezbatere și nu știu dacă această problemă va putea fi rezolvată recurgând la o soluție orizontală sau uh, rediscutând mandatul european de arestare. Problema centrală se leagă de existența unei măsuri europene, un mandat de arestare european. Însă, în practică, și discutam uh, situația practică a mandatului european de arestare, acesta există doar dacă există o recunoaștere reciprocă. Drept urmare, avem o măsură europeană care trebuie să funcționeze în contextul unor reguli naționale, în contextul unor tradiții naționale existente. Este inevitabil să se ajungă la uh, confuzie nu doar între profesioniști, dar și în rândul cetățenilor, fie că aceștia sunt implicați sau nu în mod direct în această măsură indiferent de situația cetățenilor, indiferent dacă susțin ideea europeană sau dacă sunt critici față de Uniunea Europeană, ce își doresc cetățenii să vadă în momentul în care se discută despre o măsură europeană este să există, să există niște standarde comune armonizate și acestea lipsesc în acest moment. Din punctul meu de vedere, aceasta este problema principală legată de acest uh, instrument faptul că există standarde atât de diferite în Uniunea Europeană. dispune în drept urmare, de o măsură care ar trebui să îmbunătățească cooperarea judiciară, să îmbunătățească, să faciliteze urmărirea penală, dar, pe de altă parte, din punct de vedere procedural, situația este una dificilă datorită tradițiilor diferite. Și, din nou, Trebuie să înțelegem foarte bine dacă este posibil să îmbunătățim această situație, să obținem niște standarde comune și, desigur, când discutăm de măsuri europene, standardele atât pentru, um, pentru acuzare, cât și pentru drepturile acuzaților trebuie să fie standarde înalte. Drept urmare, trebuie să analizăm cu foarte mare atenție această situație, pentru că altfel cetățenii europeni nu vor accepta o măsură europeană, indiferent de domeniul în care se aplică aceasta, dacă um, de fapt ne bazăm în continuare doar pe regulile naționale. Mulțumesc, doamna Sargentini. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mă refer la două puncte. Verificarea proporționalității în statul care uh, trebuie să predea suspectul și necesitatea de a veni cu o propunere legislativă. Și voi începe cu primul punct. Vă dau un exemplu care ilustrează de ce eu consider că o verificare a drepturilor fundamentale nu este suficientă. Să ne gândim că este un cetățean olandez în Amsterdam care stă pe o terasă, bea o cafea și fumează un joint, lucru permis în Olanda un uh, turist din uh, Suedia vine și îl întreabă unde a obținut jointul. Turistul este, îi se spune că poate merge într-un coffee shop unde poate cumpăra marihuana respectivă. Uh, turistul respectiv merge acolo, își cumpără țigara, se așează pe terasă, cere o cafea și își aprinde țigara pornesc, pornesc o discuție, schimbă, fac un schimb de adresă și îl invită pe cetățeanul olandez să-l viziteze în Stockholm. Cetățeanul uh, uh, respectiv se întoarce la Stockholm, nu uh, aruncă marihuana sau hașișul pe care l-a cumpărat în Amsterdam, este prins pe aeroport, îi se confiscă, îi se confiscă marfa respectivă și în cadrul procedurilor uh, inițiate dă adresa uh, cetățeanului olandez care este citat pe baza unui mandat european de arestare să meargă în Suedia, fiind acuzat de faptul că a vândut o substanță ilegală, și anume hașișul. Cred că în acest caz avem nevoie de un uh, test de proporționalitate. Știm foarte bine că sistemul din Suedia Uh, funcționează foarte bine, dar există o problemă legată de proporționalitate. Este doar un exemplu. Drept urmare, cred că acest test de proporționalitate trebuie efectuat în ambele uh, state. Situația se complică dacă ne gândim că cetățeanul uh, respectiv nu era un cetățean uh, olandez, ci un refugiat uh, sirian care a trecut prin experiențe dificile și așa mai departe. Acum, în legătură cu propunerea legislativă, eu cred că avem nevoie de un text care ne spune foarte clar că fie schimbăm mandatul european de arestare, fie recurgem la soluții orizontale, dar totul trebuie să se întâmple în răstim de un an. Și în raport îmi doresc o claritate uh, care se spune că Parlamentul European cere ori o propunere legislativă, ori o, o, o soluție orizontală, dar totul trebuie să se desfășoare într-un în răstim de un an. Pentru că, dacă nu, peste un an vom, vom vedea că situația nu s-a schimbat uh, deloc și raportul foarte bun al Sarei, de fapt, nu a contribuit cu nimic la modificarea situației. Mulțumesc, doamna Sargentini, domnul De Jong. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc și eu raportorilor din umbră și raportoarei pentru discuțiile pe care le-am avut. Cred că acest raport se referă la unele elemente esențiale și doamna Sipăl avea dreptate când uh, a spus că nu există o armonizare până acum a unor uh, drepturi fundamentale din punct de vedere procedural. Doamna comisar Reding a fost prezentă aici ieri și s-a referit puțin la ce se întâmplă cu asistența juridică și că dumnei în propunerea, în propunerea făcută se va se va referi și la mandatul european de arestare, dar uh, încă um, acest uh, dosar referitor la asistența juridică abia este uh, început. Probabil că nu-l vom încheia, în mod sigur nu-l vom încheia în acest mandat legislativ. Și discuția pe care am avut-o ieri cu doamna comisar Reding referitoare la legislația adoptată în România, care dezincriminează uh, corupția politică, ne face să ne întrebăm ce se va întâmpla în practică dacă autoritățile sunt corupte într-un stat membru și uh, cer punerea în aplicare unui mandat european de arestare de către un alt stat membru, ar trebui să fim fericiți pentru că nu ne recunoaștem în mod reciproc deciziile. Însă acest lucru nu este adevărat. Trebuie uh, să ținem cont de faptul că există în continuare diferențe majore între statele membre și nu este atât de ușor să ne bazăm doar pe acest principiu al recunoașterii reciproce. reciproce. Pe fond, cred că nu trebuie să îmi repet amendamentele pentru că acestea merg în aceeași direcție ca cele propuse de versi, cu excepția faptului că eu încă nu sunt convins de faptul că un instrument orizontal va funcționa foarte bine. În acest moment, Cred că uh, îmi doresc să mă limitez la un apel lansat un, Comisiei Europene de a veni cu o propunere de, de modificare mandatului european de arestare în timp de un an, dar oricum mesajul nostru trebuie să fie unul foarte clar și aștept cu nerăbdare amendamentele de compromis pe care le vom discuta la întâlnirea raportorilor din umbra de mâine. Mulțumesc, domnule De Jong, doamna Romero Lopez la mine. Mulțumesc. Doream să intervin în, aceeași, în același sens ca domnul Jung. Eu uh, salut uh, eforturile doamnei Latford. A făcut o treabă foarte bună, dar cred că nu suficientă. Toate chestiunile legate de proporționalitate sunt construite pe o bază fragilă și există state care nu uh, clasifică drept delict uh, situații care în alte state sunt considerate delicte, infracțiuni. Această listă de infracțiuni grave definite în decizia cadru pune multe probleme de precizie și de aceea mie mi-ar uh, plăcea să cred că măsurile recomandate de doamna Atwood în raport sunt suficiente, dar din păcate uh, Cred că într-un an ar trebui să facem o evaluare exhaustivă a mandatelor de arestare care vor fi emise și să vedem dacă este suficient. Pentru că cred că această listă va face parte din multe directive și cred că lista este prea amplă. De aceea cred că ar trebui să facem o um, revizuire a acestei decizii cadru pe viitor, pentru că nu vor fi suficiente aceste, aceste uh, măsuri. Chiar dacă sunt foarte bune, ele nu vor atenua problema. Deci de acum, uh, într-un an, va trebui să știm cu ce s-a soldat aplicarea acestor recomandări, pentru a vedea dacă ele sunt suficiente, pentru că, din punctul meu de vedere, lucrurile nu cred că vor fi suficiente, pentru că nu sunt, nu există infracțiuni echivalabile, echivalente. Și cred că termenul de trei ani nu este suficient. Va trebui să avem, să fim preciși pentru a nu ne găsi în situații pe care nu le dorim. Este un pas uh, înainte să uh, luăm măsuri uh, orizontale și mulțumită unor precauții pe care le-a avut doamna Latford, cu siguranță vom merge pe calea cea dreaptă, însă nu este suficient. Trebuie să revizuim, să reformăm această decizie cadru pentru a reuși să, să ne adaptăm cu mai multă precizie la o extradare care să fie cât mai aproape de justiție. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Romero Lopez. Dau acum cuvântul reprezentanților comisiei. Dacă doresc să iau cuvântul, nu. Să intervină, nu. Atunci, doamna Latford, doamna raportor. Mulțumesc, doamna președinte. Ar fi, frum, ar fi fost frumos să ascultăm poziția comisiei. Ieri am întrebat-o pe doamna Reding în contextul acestui raport, care este părerea dumneei, dacă comisia este pregătită să propună măsuri orizontale, dumnei nu mi-a răspuns la această întrebare. Dar vom cere Comisiei Europene să ne oferă un răspuns, pentru că există un acord cadru între Comisia Europeană și Parlamentul European care reglementează răspunsul din partea Comisiei Europene la un raport legislativ uh, din proprie inițiativă din partea Parlamentului European în urma intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona și vom cere Comisiei Europene să ne oferă un răspuns în răstimp de un an după ce vom fi adoptat această rezoluție în urma raportului meu. Deci sunt și eu de acord că avem nevoie de stabilirea unei limite în timp. Sper că raportul meu va fi votat și va fi aprobat și dacă voi face parte din următorul Parlament, sper că acest lucru se va întâmpla, vă asigur că vom, ne vom ocupa în continuare de acest uh, dosar și vom cere Comisiei Europene să răspundă la, acest, uh, la cererile din acest uh, raport în răstim de un an și vă asigur că acest punct va fi abordat și în audierea următorului uh, comisar de resort. Pentru că ne dorim un răspuns concret la această întrebare. Deci, vom cere Comisiei Europene să vină cu o inițiativă pentru că Parlamentul European nu are dreptul de inițiativă, dar poate să ceară Comisiei Europene o inițiativă în acest sens și știm că există un acord transpartinic legat de uh, importanța acestei uh, probleme. Să ne asigurăm că punctele slabe din funcționarea mandatului european de arestare nu subminează acest instrument în sine. Suntem, uh, poate avem opinii diferite în legătură cu strategia pe care trebuie să urmăm, dar tot, tot, vedem foarte bine că tot mai multe forțe își doresc uh, distrugerea mandatului european de arestare. Și cred că dacă nu reușim să punem în aplicare o reformă Uh, decentă să, care să permită să demonstrăm că acest instrument uh, nu afectează în mod uh, negativ drepturile individuale și libertățile fundamentale, cred că ne vom confrunta cu o problemă din ce în ce mai mare. Birgit Siepel s-a referit la o problemă inerentă recunoașterii reciproce, pentru că uh, ne bazăm într-adevăr foarte mult pe funcționarea sistemelor naționale. Este o dezbatere care continuă. Care este echilibrul potrivit între uh, armonizare, care înseamnă altceva decât uh, uh, uniformizare, Armonizare înseamnă sisteme diferite care respectă aceleași standarde uh, Uh, neavând în același timp un cod penal unic european. Nu cred că ne dorim să ajungem la un cod penal unic european, dar trebuie să ne asigurăm că sistemele diferite interoperează între ele într-un mod care să respecte drepturile celor afectați și să fie eficace în același timp. Sigur, Doamna Sipal a fost raportarea pe marginea unei măsuri procedurale de care ne-am ocupat până acum. Eu am fost raportarea pentru a doua măsură, doamna Antonescu pentru a treia măsură. În contextul noi propuneri uh, cu care a venit uh, Comisia Europeană. S-a cam întârziat cu această propunere, dar oricum am reușit să înregistrăm unele progrese și trebuie să Uh, ne exprimăm sprijinul pentru aceste progrese. Judith Sargentini a menționat din nou care este poziția dumnei și ne-a oferit un exemplu pertinent uh, pentru necesitatea de a efectua un test de proporționalitate în, în, uh, în ambele state din această ecuație. Uh, eu cred că merge puțin prea departe cu această propunere. Poate, pe măsură ce mergem tot mai mult înspre consolidarea drepturilor uh, individuale prin măsurile la nivel european procedurale, cu atât uh, vom avea nevoie tot mai uh, puțin de refuzarea acestui mandat pe motive de încălcare a drepturilor uh, fundamentale. Uh, dar nu cred că aceste două principii se exclud uh, în mod reciproc, ci ele fac parte din toate instrumentele uh, europene. principiul proporționalității se regăsește în toate, în tot cadrul legislativ european, chiar dacă nu este menționat în mod explicit. Deci eu sper că colegii mei de, vor fi de acord cu pachetul cu trei elemente pe care îl propun eu, respectarea proporționalității, un mecanism de consultare prin, de consultare prin care uh, statul emitent trebuie să răspundă întrebărilor eventuale care vin din partea statului de executare, referindu-se la necesitatea măsurii și așa mai departe. Și dacă răspunsul nu este unul satisfăcător, Există și această, acest ultim instrument la dispoziția statului de, care urmează să pună în aplicare acest mandat, uh, și anume încălcarea drepturilor fundamentale. În Regatul uh, Unit, acest mandat din anul 2003, din momentul în care a intrat în vigoare acest instrument, a adoptat o propunere legislativă care permite unui uh, judecător să refuză predarea unui suspect dacă consideră că drepturile fundamentale sunt, ale acestea sunt încălcate. Este nu s-a recurs deseori la, la această posibilitate, dar eu prin raportul meu încurajez uh, judecătorii naționali, dacă s-au epuizat toate celelalte posibilități ca o soluție de ultimă instanță, să recurgă la acest refuz. Deci avem nevoie de această ultimă uh, linie de apărare, să spun. Și acest uh, al treilea element din sistem oricum ține seama de principiul pro, uh, proporționalității. Și, doamnă președinte, mă bucură faptul că sunteți de acord cu aproape toate afirmațiile mele și aș dori să subliniez că nu există un dezacord fundamental cu niciunul dintre raportorii din umbră. Cred că trebuie să găsim doar uh, formularea potrivită care se va bucura de acordul tuturor și sper că până la pauza de prânz vă voi putea transmite propunerile uh, de compromis, amendamentele de compromis pe care urmează să le discutăm mâine, astfel încât să putem cădea de acord Uh, asupra majorității acestor amendamente de compromis care să ne asigure că pe data de uh, că în ianuarie vom avea un vot fără probleme. Nu am însă așteptări prea ridicate. Înțeleg foarte bine că în legătură cu anumite puncte nu i-am convins în totalitate pe colegi. Mulțumesc, doamnă Latford. După cum ați spus deja, Votul va avea loc data de 13 ianuarie, cu ocazia unei uh, ședințe extraordinare a comisiei noastre organizate la Strasburg. Și cred că mâine raportorii din umbră vor avea ocazia de a găsi un uh, compromis cuprinzător. Mulțumesc colegilor pentru cooperare. Mai avem la dispoziție puțin timp pentru că votul a fost prevăzut la ora 10.45. Trebuie drept urmare să suspendăm ședința pentru că trebuie să așteptăm pe, pe toți colegii care doresc să voteze. Ne revedem la 10.45. Hello everybody. Let's continue. Bună ziua tuturor. Vom continua reuniunea comisiei noastre. Trecem acum la votare. Primul raport pe care îl vom vota este cel referitor la protecția monedei euro prin măsuri de drept penal. Doamna McIntyre are cuvântul. Doriți să luați cuvântul? Mulțumesc. Vreau să vă spun doar că am colaborat foarte bine cu toți raportorii din umbră. Vă mulțumesc foarte mult tuturor și sper că putem uh, vom uh, ajunge cât mai repede la trialogul de anul viitor. Mulțumesc. Mulțumesc. Trecem acum la vot. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 35. Este retras. 36. Cine este pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm electronic. Verificăm 36. Votul este deschis. Votul este închis. Votul este închis. 28 de voturi pentru, 16 împotrivă. S-a adoptat. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic, pentru că nu ridicați mâna. Amendamentul 38, votul este deschis. Votul este închis. 40 de voturi pentru, 3 împotrivă. Vă rog mult să ridicați mâinile, pentru că altfel trebuie să verificăm electronic tot. 39. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, Verificăm electronic. Compromisul 5. Votul este deschis. Douăzeci șapte de voturi pentru, 19 împotrivă, nu avem abțineri, deci se adoptă. Trecem la Econ 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Econ 6. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Încă o dată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Pentru. Este identic Votăm 44 și 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46 pentru. de Define caduc, mă iertați, doamna președinte. Trecem la compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 6. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 57. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 12. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 13. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 14. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la considerente. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm electronic amendamentul 12. Votul este deschis. Votul este închis. 24 de voturi pentru, 23 împotrivă. Se adoptă. Ați votat, nu? observații fără microfon din sală. Îmi schimb votul. Se consemnează, însă votul nu se schimbă. Econ 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 12, 500, 2, spune doamna președinte, 500 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Deschidem votul electronic pentru amendamentul 14. Votul este închis. 25 de voturi pentru, 22 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 20 și 21 sunt identice. Cine este pentru? Amendamentul 20, de fapt, devine caduc, spune doamna președinte. Ambele devin caduce. Trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 4 devine caduc. Amendamentul 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Acoperă amendamentele 1 și 33. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la votul întregului text cu modificări, votăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 46 de voturi pentru, două abțineri, niciun vot împotrivă. Votăm acum în legătură cu deschiderea negocierilor cu Consiliul. Votul este deschis. Avem nevoie de 31 de voturi pentru. Votul este închis. Este clar, 46 de voturi pentru, nicio, niciun vot împotrivă, două abțineri. Felicitări, domnul McIntyre. Trecem la raportul uh, privind foaia de parcurs europeană împotriva homofobiei și a discriminării pe motive de orientare sexuală sau identitate de gen. Doamna Luna, ce care cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea foarte constructivă pe marginea acestui subiect, care știu că nu este unul ușor de discutat în toate um, grupurile politice. Știu că am lucrat uh, foarte eficient, am ajuns la compromisuri foarte bune și vreau să le transmit pe această cale mulțumiri tuturor raportorilor din umbră din partea grupurilor politice care um, au susținut raportul meu. Am primit un text și de la Comisia FEM. Am uh, constatat că majoritatea amendamentelor votate de FEM sunt uh, incluse în textul pe care deja îl avem. Două sau mai multe sunt uh, amendamentele pe care dorim să le includem în text și de aceea ele apar pe lista de vot. Deci vom avea acum un vot foarte bun și apoi plenara mai târziu. Mulțumesc, doamna Lunacek. Trecem la vot. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm electronic. Amendamentul 5. Votăm electronic. Votul este închis. 22 de voturi pentru, 25 împotrivă, o abținere este respins. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunerea 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Sugestia 7 devine caduc. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri,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 pentru, împotrivă, Cine este pentru 8? Împotrivă. Se respinge. Sugestia 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Verificăm 25 electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 31 de voturi pentru, 310 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Sugestia 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm electronic. Amendamentul 42, vot electronic. Votul este închis. 22 de voturi pentru, 24 împotrivă, nicio abținere, este respins. 43, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 a. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Sugestia. B devine aducă. Votăm textul cu modificări. Vot electronic. Votul este deschis. Patruzeci de voturi pentru, două împotrivă, șase abțineri. Felicitări raportoarei. Următorul punct pe ordinea de zi și ultimul vot de astăzi, înghețarea și um, confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană. Raportarea doamna Macovei, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Voi fi foarte concisă. Vreau uh, să le mulțumesc foarte mult colegilor mei, raportori din umbră, pentru uh, eforturile deosebite depuse și pentru sfaturile foarte bune. Trebuie să vă spun că președinția lituaniană ne-a ajutat foarte mult și um, a determinat Consiliul să încheie trialogul. Personal nu mi-am atins toate obiectivele pe care mi le-am propus, dar uh, s-au făcut totuși câțiva pași înainte. Prin urmare, avem uh, în față un text convenit de toată lumea. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Macovei! Votul final pe marginea textului negociat. Avem un singur vot și votăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 44 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere. Felicitări, domnă Macovei. Atât pentru voturile de astăzi, toate celelalte puncte care au fost pe ordinea de zi azi au fost amânate. Reluăm lucrările la ora 3 după amiază cu reprezentanții președinției lituaniene. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi!